poveștile lor. Concluzia pe care o trag în urma acestei dezbateri este că cu toții trebuie să urmărim îndeaproape evoluțiile din Irak, să ne aducem contribuția la stabilizarea rapidă și reconstrucția rapidă a acestei țări, astfel încât să există o bună guvernanță, drepturile omului să fie respectate și să existe și o bună stare în țara respectivă. Ar trebui să folosim de asemenea de toate oportunitățile pe care le avem în contactele bilaterale și multilaterale pentru a uh, răspunde de asemenea provocărilor regionale cu care se confruntă acest stat. În următoarele uh, luni, uh, Primul dialog în acordul de parteneriat uh, cu Irakul va avea loc pentru prima dată și dezbaterea respectivă, dezbaterea de astăzi se va reflecta în dialogul respectiv. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați păstrat pe ordinea de zi acest subiect atât de important. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, doamna ministru uh, Tupurainan. Am uh, încheiat discutarea acestui punct și am ajuns la declarația politică um, din partea Consiliului și Comisiei uh, privind acoperirea universală cu servicii de sănătate. Înainte de a începe această dezbatere, vă informez că dacă doriți să interveniți cu cartonașul albastru sau uh, la intervențiile spontane, puteți folosi fie procedura standard, fie noua procedură de exprimare a dorinței în mod uh, electronic. Dacă doriți să participați la intervențiile spontane, vă rog să ne transmiteți această intenție de pe acum și să nu așteptați uh, sfârșitul dezbaterii. Și dau din nou uh, cuvântul în numele Consiliei uh, doamnei ministru Tupurainen. Grazie, președinte. Honorable members. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși deputați. Dacă îmi dați voie, aș vrea să spun un lucru și anume că E un pic contradictoriu să vorbim despre sănătate la această oră târzie din noapte. Sunt uh, la această plenară de la 9 dimineața și cred că la ora asta ar fi trebuit deja să ne odihnim pentru a ne proteja sănătatea, nu-i așa? Totuși, îmi face plăcere să vorbesc uh, despre evenimentul uh, recent la nivel înalt care a avut loc pe 23 septembrie la adunarea națională a ONU cu privire la acoperirea universală cu servicii de sănătate pentru a clădi o lume mai sănătoasă. Acest eveniment a adus la oaltă șef de state, lideri uh, politici, uh, lideri în domeniul sănătății și campioni în domeniul acoperirilor de sănătate. Această acoperire universală cu servicii de sănătate înseamnă că toți oamenii, oamenii, inclusiv cei mai uh, vulnerabili și, de fapt, mai ales cei mai vulnerabili, să aibă acces la serviciile de sănătate de care au nevoie și unde au nevoie, fără să fie penalizați financiar. Scopul a fost de a valorifica angajamentele financiare și politice pentru a susține investițiile în sănătate, cu accent pe accelerarea progresului către acoperirea universală cu servicii de sănătate și includem aici accesul la servicii de sănătate esențiale, o forță uh, sanitară calificată, acces uh, la medicamente și vaccinuri de calitate, la prețuri accesibile pentru toată lumea. Scopul acesta ambițios uh, s-a materializat într-o declarație politică cu privire la acoperirea universală cu servicii de sănătate adoptată de șefii de state Uh, din uh, toate statele ONU. Este un demers remarcabil pentru că a fost ultima noastră oportunitate uh, înainte de 2023 care este punctul uh, de mijloc uh, până la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă din 2030. Uh, și, bineînțeles, trebuie să ne ajute să aducem toate serviciile de sănătate sub această umbrelă a acoperirii universale. Această declarație este însoțită de un plan de acțiune privind sănătatea și bunăstarea populației. Acesta va servi drept punct de pornire pentru ca guvernele să satisfacă nevoile de sănătate. Cu toții suntem conștienți că mai rămân în continuare mult multe semne de întrebare în ceea ce privește finanțarea semnificativă de care avem nevoie până în 2030, astfel încât să ne putem îndeplini angajamentele ambițioase. Această finanțare va trebui să fie asigurată printr-o combinație între finanțarea uh, internă în funcție de specificul diferitelor țări și mecanisme de finanțare internaționale. Aceasta este principala noastră sarcină pe mai departe. Este o sarcină dificilă, însă credibilitatea noastră va fi în joc dacă dăm greș. În fine, domnule președinte, distinși eurodeputați, aș vrea să subliniez uh, rolul de lider pe care Uniunea Europeană și statele membre Uh, trebuie să um, îl joace în domeniul acoperirii universale cu servicii de sănătate, în contextul multilateral uh, la care ținem atât de mult, dar pe care nu trebuie să-l luăm uh, drept un bun dobândit. 2030 va fi un an de test în această privință, pentru că vom celebra conferința de la Cairo privind cooperarea și dezvoltarea și, bineînțeles, și uh, alte mm, instrumente internaționale importante. Uniunea Europeană trebuie să fie în uh, avangarda acestor uh, progrese și trebuie să ne asigurăm că nu facem pași înapoi. Acest uh, rol de lider al Uniunii Europene a fost uh, demonstrat uh, la evenimentul la nivel înalt și vreau să-l felicit pe ministrul GAC din Olanda pentru că a condus o, o coaliție puternică de 53 de țări în sprijinirea dreptului la sănătate reproductivă și sexuală. Acestea fac parte integrantă din Agenda 2030 și sunt un element central al, al acoperirii universale cu servicii de sănătate. Investițiile în sănătatea reproductivă reproductivă și sexuală sunt uh, foarte importante și acestea ne ajută să ne îndeplinim uh, angajamentul din Agenda 2030, potrivit căruia nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă. Mm-hmm. Vreau să subliniez că președinția nu va precupeți niciun efort uh, în a promova accesul la servicii universale de sănătate pentru că toți oamenii, uh, mai ales cei vulnerabili, au nevoie de aceste servicii uh, și trebuie să avem o abordare a bunăstării așa cum uh, o susține și președinția finlandeză. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă ministru. În numele comisiei are cuvântul acum domnul comisar Mimița. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, distinși deputați în 23 septembrie, șefii de stat, guvern și miniștrii sănătății s-au întâlnit în uh, marginea adunării generale a ONU pentru prima dată în istorie, pentru întâlnirea la nivel înalt în ce privește acoperirea universală de sănătate. Au sprijinit o declarație politică semnificativă, acoperirea universală de sănătate pentru a construi o lume mai sănătoasă. Comisia salută acest eveniment istoric la care statele membre ale ONU au recunoscut faptul că acoperirea universală de sănătate implică pentru toată lumea acces la lucruri care pot promova, pot uh, vindeca servicii de sănătate, inclusiv paliative, accesul la medicamente, la vaccinuri. Statele membre ale ONU s-au angajat să investească în, uh, în asistența medicală primară, să asigure asistență accesibilă din punct de vedere financiar, să apere sănătatea femeilor și copiilor, să consolideze forța de muncă în sănătate, să consolideze capacitatea guvernamentală în materie de sănătate. Regretabil, declarația a demonstrat și o diviziune vizibilă între statele membre ale ONU în ce privește uh, sănătatea și drepturile reproductive și sexuale. Țările de jos au prezentat o declarație în numele 54 de țări care sprijină ferm această acoperire universală și pentru sănătatea reproductivă și sexuală. SUA, împreună cu alte 19 state, s-au disociat de la paragraful relevant din de- declarație. În ce privește uh, drepturile și sănătatea reproductivă și sexuală. Domnul comisar Indicaitis, vorbind de numele Uniunii Europene, a subliniat angajamentul UE față de obiectivele de dezvoltare durabilă și protecția și promovarea dreptului tuturor de a se bucura de standardul cel mai ridicat de sănătate mentală și fizică. Sănătatea esențială pentru stabilitate și prosperitate în economică, bunăstare economică și socială, securitate, pentru o abordare cuprinzătoare a sănătății, în legătură cu abordarea bazată pe drepturi și implementată în Uniunea Europeană prin pilonul drepturilor sociale, avem nevoie de o abordare de sănătate pentru toți, dincolo de limitele sectorului de sănătate. Doar lucrând în paralel în ce privește egalitatea de gen, apă, canalizare, educație, securitate alimentară, muncă decentă, protecție socială, mediu sănător și securitate, putem avea rezultatele tangibile pe care ni le dorim. Pe această cale, Uniunea Europeană ar trebui să rămână angajată pentru promovarea, protejarea și asigurarea drepturilor omului, inclusiv cele sexuale și reproductive în materie de sănătate și să continue implementarea de plină și eficace a platformei de la Beijing pentru acțiune, convenită în noul consens privind dezvoltarea. Viitorul summit de la Nairobi din noiembrie va sărbători și va consolida angajamentele făcute cu programul de acțiune al Conferinței Internaționale cu privire la populație și dezvoltare adoptat acum 25 de ani. Mă bucur că o delegație a Parlamentului European va participa la această întâlnire la nivel înalt. Acțiunile Uniunii Europene au dus la rezultate impresionante între 2013 și 2017, Uniunea Europeană a contribuit la peste 19 milioane de nașteri asistate de personal de specialitate, peste 13 milioane de copii au fost imunizați pe deplin, 57 de milioane de femei sprijinite să utilizeze contracepția, 11 milioane de persoane cu tratament de salvare a vieții eh, împotriva HIV și 600 de milioane de plase <clears throat> de protecție împotriva sănțărilor care transmit malaria. Am sprijinit de asemenea Organizația Mondială a Sănătății. Recent, Uniunea a semnat un acord cu OMS pentru 102 milioane de euro, un program de parteneriat care prioritizează sistemele de sănătate, consolidarea lor și acoperirea universală de sănătate. Ca lider global, Uniunea Europeană va continua să sprijine țările partener în eforturile lor de a construi uh, sisteme de sănătate puternice, reziliente, oferind acces echitabil la servicii medicale și acoperirea universală de sănătate. Ca vom depune eforturi să ne atingem obiectivele ambițioase de acoperire universală de sănătate pentru toți în 2030. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar! Trecem acum la o rundă de intervenții în numele grupurilor politice. În numele PP are cuvântul uh, doamna Monserrat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am făcut uh, pași importanți înainte pentru a combate principalele cauze de decese uh, cauzate de boli din lume. Speranța de viață a crescut în mod exponențial. Um, mortalitatea infantilă a scăzut, uh, lucrurile s-au îmbunătățit când vine vorba de SIDA și mortalitatea cauzată de malarie s-a redus cu jumătate. Cu toate acestea, uh, Um, acest progres nu se, nu se înregistrează peste tot uh, în lume. Există o diferență de 30 de ani între țările în care există cea mai redusă și cea mai mare speranță de viață. La fiecare două secunde, o persoană între 30 și 70 de ani decedează prematur datorită unor boli care nu pot fi transmise și o femeie din trei este victima unor violențe sexuale um, pe parcursul vieții. Realitatea ne demonstrează că o acoperire universală cu servicii de sănătate aduce o îmbunătățire a speranței de viață și reprezintă în același timp un motor de creștere și de evoluție socială peste tot în lume. Un exemplu de succes este reprezentat de Europa, unde există unul din cele mai bune servicii uh, medicale din lume. Investim în uh, programe de prevenire, în uh, programe de îngrijire uh, primare, în tratamente uh, avansate. Cred că dispune de cei mai buni profesioniști uh, în domeniul uh, medical și avem un sistem medical uh, avansat. Această declarație politică um, încearcă să respecte cel de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabil pe plan global. În Europa dispunem de două instrumente importante pentru a um, respecta atingerea acestui obiectiv. În primul rând este vorba de modelul nostru de servicii de asistență uh, sanitară și apoi modelul de cooperare internațională. Aș dori să cer Comisiei um, Europene, promovarea unor alianțe, unor colaborări între sistemele sanitare europene și celelalte din restul uh, lumii. Am putea avea un schimb de, de cunoștință mult mai fertil. Noi dedicăm, de exemplu, miliarde și miliarde de euro sectorului uh, sanitar și ar trebui să promovăm mai mult asemenea programe internaționale să insistăm mai mult pe prevenire, pe asistența cu caracter primar. Programele noastre de, preven- de prevenire uh, își doresc reducerea mortalității infantile, trebuie să reducem uh, procentul de decese uh, premature cauzate de boli netransmisibile. Acestea sunt instrumente europene prin care am putea garanta ca până în 2030 să există o acoperire universală cu servicii de sănătate peste tot, peste tot în lume. Vă mulțumesc! Am avut o problemă tehnică cu ceasul, cu cronometrul. A fost uh, problema noastră, nu a dumneavoastră și a fost, uh, a fost greu probabil să vă dați seama cât v-a durat uh, intervenția. Îi transmit uh, domnului Ferreira, care a dorit să intervină prin cartonaș albastru, că am spus că cu ocazia acestei prime runde de intervenții din partea grupurilor politice nu este prevăzută posibilitatea de a interveni prin cartonașul albastru. Și acum dau cuvântul în numele grupului de doamnei uh, Frițon, un și 30, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor!

Noi, uh, cei din uh, grupul uh, socialiștilor și democraților, ne bucurăm de această declarație a Națiunilor Unite. De ce? Pentru că vrem să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. Vrem să existe servicii de sănătate universale, accesibile pentru toată lumea. Este un lucru important pentru a îmbunătăți sănătatea întregii populații din această lume. Pentru noi, îngrijirea de sănătate este un drept universal toți oamenii trebuie să aibă acces la servicii de sănătate uh, sigure și accesibile când au o problemă de sănătate, indiferent de locul în care se află, indiferent de vârstă, indiferent de sex și indiferent de clasa socială. Nimeni nu trebuie să fie exclus de la îngrijirile de sănătate. Din păcate însă, vedem astăzi că în diferite regiuni ale lumii, nu toată lumea are acces la îngrijiri bune de sănătate uh, și de asemenea nu toată lumea are uh, acces la servicii de sănătate sexuală. În uh, multe zone ale lumii aceste drepturi le sunt refuzate femeilor. Este un lucru total inacceptabil. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să-și asume o responsabilitate grea toate femeile trebuie să aibă dreptul la avort. Este un drept fundamental. Fiecare ființă umană trebuie să aibă posibilitatea de a decide cu privire la soarta propriului corp și noi, socialiștii, ne vom uh, lupta ca toată lumea să aibă același drept și ca toată lumea să aibă acces la servicii de sănătate sigure și de calitate. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! În numele grupului Renew Europe are cuvântul doamna Trilen Onar. Două minute, vă rog. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule președinte. Declarația Adunării Generale a ONU cu privire la acoperirea de sănătate universală recunoaște impactul major al condițiilor de mediu asupra sănătății omului. Polarea aer aerului duce la 400.000 de decese premature pe an în Europa și numeroase forme de cancer. Contaminarea alimentelor și apei cu agenți toxici poate să ducă la tulburări reproductive încălzirea climatică favorizează proliferarea de infecții legate de transmiterea de către țânțari. Aceste epidemii uh, ating acum Europa. Două cazuri de zic autoctoni în țara mea, Franța, chiar astăzi. Lupta împotriva dereglărilor climatice este o axă foarte importantă a acoperirii de sănătate universală conștienți de această realitate și cu privire la, la rolul de lider pe care trebuie să-l joace Uniunea Europeană, după cum a spus și dumneavoastră, doamna, Parlamentul European și Comisia Europeană fac din la acord verde o prioritate absolută. Acordul de la Paris reamintește în plus faptul că dreptul la sănătate e unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Obiectivul principal al Green New Deal trebuie să rămână sănătatea omului. În general, sănătatea globală, cercul virtuos, sănătatea umană, sănătatea animală și sănătatea a mediului înconjurător. În lupta noastră împotriva încălzirii climatice, va trebui să favorizăm educarea cetățenilor pentru a evita generarea de noi inegalități în materie de sănătate care afectează în special pe cei mai vulnerabili. În fine, legătura indisociabilă dintre mediu și sănătate ar trebui să ne facă să evaluăm politicile de mediu utilizând criterii de speranță de viață în stare de bună sănătate. Ar fi cel mai bun indicator de eficacitate pentru noul acord verde. Vă mulțumesc. Merci vous, madame. adesso... Vă mulțumesc și acum în numele grupului politic uh, Verzilor, Alianța Liberă Europeană, are cuvântul doamna de 100, un minut și 30, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru. Salut uh, discursul comisarului Andrei Cavitas la întâlnirea la nivel înalt privind acoperirea universală cu servicii de sănătate, prin care afirmă că Uniunea Europeană își va continua eforturile pentru ca această acoperire universală să devină o realitate în uh, statele partenere ale Uniunii Europene. M-a bucurat faptul că a insistat asupra importanței unei abordări cuprinzătoare care să acopere diferite sectoare de sănătate. Însă, aceste cuvinte și angajamente ar trebui să fie urmate de acțiuni și doar dacă vom investi în drepturile de sănătate ale tuturor oamenilor și dacă, am, dacă garantăm accesul la servicii de sănătate, acoperirea cu servicii de sănătate va deveni una cu adevărat universală. Și aș dori să mă refer la o situație specifică. În calitate de președinte a grupului parlamentar privind uh, drepturile reproductive de sănătate, mă preocupă faptul că o serie de uh, colegi uh, se ocup, se, s-au opus uh, susținerii acestor drepturi. O linie mai fermă din acest punct uh, de vedere ar, a fost inclusă în forma finală a declarației ca urmare a unor insistențe din partea mai multor state și Uniunea Europeană ar trebui să fie unită când apără drepturile femeilor și fetelor pe plan internațional este clar că nu poate exista o acoperire universală cu servi- servicii de sănătate fără acces la servicii de sănătate repro- uh, reproductivă și sexuală. Și aș dori să mulțumesc uh, comisarului pentru angajamentul în acest sens. Vă mulțumesc. În numele grupului Identitate și Democrație are cuvântul doamna Baldasare un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Să garantăm tuturor cetățenilor de pe lume să aibă acces la servicii de medicale de, de calitate independent de unde s-au născut, face parte din drepturile fundamentale uh, ale oamenilor. Acest lucru înseamnă o acoperire universală cu servicii în state. Din păcate, astăzi mai mult de jumătate din populația mondială nu se bucură de asemenea servicii medicale uh, de bază. Mai mult de 100 de milioane de oameni ajung să trăiască în sărăcie datorită cheltuielilor uh, uh, medicale pe care trebuie să le facă. Avem nevoie de trei chestiuni pentru a atinge aceste obiective Sistemele naționale trebuie să se bucure de finanțarea necesară. Trebuie să atragem atenția populației asupra importanței programelor de uh, prevenire. Ar trebui de asemenea să investim mai mult în cercetare și în uh, inovare. În Europa am putea să ne axăm mai mult pe uh, programele de prevenire, în statele mai uh, sărace, pe programele sociale care ar putea uh, purtarea unei uh, vieți mai demne. În uh, Italia există și exemple mm, bune, cum ar fi sistemul public uh, sanitar, care desigur poate fi îmbunătățit, dar uh, față de alte state rămâne un model. Mulțumesc. În numele GUE are cuvântul acum doamna Ferreira. Domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Jumătate din populația lumii nu are acces la servicii medicale adecvate și ONU consideră că putem uh, obține această acoperire universală în 11 ani, dar dacă mergem în ritmul actual, nu cred că vom reuși. Acoperirea universală înseamnă că toată lumea poate să aibă acces la uh, tratamente, la servicii de prevenție, la servicii paliative și așa mai departe. Dreptul la sănătate este un drept uh, fundamental al omului și dacă vrem uh, să facem asta în practică, nu cred că vom reuși, pentru că uh, în unele țări serviciile de sănătate se privatizează ce trebuie să facem este să ne uităm la ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Sănătatea este un drept, nu poate să fie un business și nu ar trebui să fie o afacere. Trebuie să încercăm să ne îmbunătățim cooperarea în, în dezvoltarea în materie de sănătate. Trebuie să uh, ne uităm la ce se întâmplă în lume. E păcat că marile grupuri politice din acest Parlament au refuzat să um, asocieze această dezbatere cu o rezoluție care ne-ar da niște recomandări pentru viitor. Mulțumesc foarte mult! La parola. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum uh, doamna Franță, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. E bine că avem astăzi această dezbatere cu privire la acoperirea universală de sănătate pe mapa MOS. Sunt atât de mulți oameni care nu au acces în continuare la serviciile de sănătate, dar și în Uniunea Europeană încă sunt mulți spre oameni care, pentru că le lipsesc uh, mijloacele financiare, nu au acces la îngrijirile la care ar avea dreptul. Declarația politică a ONU vorbește pe bună de obiective de durabilitate, de dezvoltare și aș vrea să mă refer la câteva aspecte. Mai întâi cele de mediu. Nu putem vorbi de sănătate dacă nu vorbim despre un mediu sănătos de viață, de protecție împotriva substanțelor dăunătoare, e valabil și pentru sănătate la locul de muncă. Prea mulți angajați pe plan internațional nu sunt apărați împotriva unor substanțe toxice. Diferența în materie de sănătate, prea adesea cei săraci sunt bolnavi și boala duce la sărăcie. Prea mulți oameni nouă acces la sănătate din motive de finanțare. E rușinos pe plan european și universal. Trebuie să investim mai mult în politicile de vaccinare. Să nu vaccinezi un risc pentru întreaga populație. Trebuie să investim și în uh, sănătatea psihologică. În Europa nevoile sunt de 600 de miliarde de euro. Trebuie să intensificăm eforturile în ce privește problemele de sănătate sexuală și reproductivă am auzit multe în această seară, subscriu la tot ce s-a spus, dragi colegi, ambițiile noastre sunt enorme. O acoperire universală de sănătate până în 2030 pentru a ne atinge obiectivul și o să închei, domnule președinte, va fi nevoie să urmărim de aproape să prevedem resursele necesare. Mulțumesc! Dank, grazie mille, coleg. Vă mulțumesc, stimată colegă. Are acum cuvântul doamna Serdaș, un minut și jumătate, vă rog domnule președinte. Serviciile sanitare primare sunt cele mai eficace din punctul de vedere al costurilor pentru a garanta o acoperire universală. Însă, pentru a atinge acest obiectiv de dezvoltare durabilă până în anul 2030, Cred că trebuie să ne intensificăm eforturile. Dacă este să ne uităm cum sunt concentrate resursele umane în sănătate, personalul se regăsește mai degrabă în zonele urbane și nu în uh, zonele mai, mai puțin uh, legate de centre. Mă gândesc la ce se întâmplă în uh, Madeira, unde doar 64% din populație are un Uh, medic de familie, ceea ce înseamnă că o treime din populație nu are un medic care să se ocupe de propria sănătate. Trebuie să cerem statelor membre să intensifice politicile de promovare a sănătății, să investească mai mult în uh, domeniul medical. Avem nevoie de mai multe stimulente pentru a păstra personalul medical în zonele mai îndepărtate, acolo unde este cea mai mare nevoie de acest personal. Până la urmă, Sănătatea cred că este o alegere cu caracter politic, ceea ce înseamnă că putem să facem alegerile uh, potrivite, pentru că, să nu uităm, investind în sănătate nu facem decât să investim în propria societate. Vă mulțumesc! Este un Uh, cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea domnului Socol. Acceptați întrebarea prin acest cartonaș? Vă rog, domnule Socol. Hvala, hvala lijepa, gospodine podpredsjedniče. Evo, kolegice... Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mă bucură faptul că ați menționat una din uh, problema existentă, și anume diferența um, din punctul de vedere al accesului la servicii de sănătate în Uniunea Europeană. Care considerați că ar fi politica europeană care ar putea uh, contribui la rezolvarea acestei probleme? De exemplu, politica de coeziune ar fi utilă pentru a rezolva aceste probleme cum sunt cele um, din Madeira sau din alte părți ale Uniunii Europene și cum ar fi estul Europei, de exemplu? Declarația Națiunilor Unite este un pas important în, înainte. Domnul Serdaș trebuie să răspundă la această întrebare, spune domnul președinte. Onorevole, mi scuzi, ma lei deve parlare dopo. Eh domnul președinte. Nu cred că ați recurs la un cartonaș alb- albastru. Dumneavoastră sunteți pe lista oratorilor, dar uh, după aceea. Deci urmează să primiți cuvântul. Vă mulțumesc uh, pentru acest uh, răspuns, spune vorbitoarea. Uh, este important ca statele membre să primească sprijinul necesar pentru a depăși aceste deficiențe uh, din domeniul sanitar și lipsa de personal este una din problemele principale pentru că cetățenii nu au acces la uh, îngrijiri medicale adecvate. În zone îndepărtate nu există personalul necesar, ceea ce face ca cetățenii până la urmă să nu aibă acces la îngrijirile medicale um, de care uh, ar avea nevoie. Mulțumesc, care acum cuvântul Ceh, domnul Ceh, uh, un minut. Doamna Ceh, un minut. Mulțumesc. Sănătatea este un drept fundamental al omului. Suntem cu toții de acord. Dar cum putem să ne asigurăm că oamenii chiar își pot exercita drepturile fundamentale? Astăzi uh, sunt prea multe nevoi nesatisfăcute și prea multe experiențe inegale în statele membre. Ca medic, vă pot spune că accesul la servicii de sănătate de calitate în țara mea, Ungaria, nu este un drept fundamental, ci mai degrabă un privilegiu. Speranța de viață este printre cele mai scăzute din Europa, iar inegalitățile sunt foarte mari în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate. Accesul uh, la servicii de sănătate de obicei depinde de capacitatea de plată și uh, să recunoaștem uh, acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că medicii și asistenții sunt uh, apreciați așa cum trebuie pentru că ei sunt pilonii societății. Garantarea serviciilor de sănătate de calitate ar trebui să fie o prioritate pentru statele membre. Da, trebuie să ne luptăm pentru a ne asigura că politica de coeziune europeană poate să servească mai bine nevoilor de sănătate ale cetățenilor. Trebuie să punem presiune asupra guvernelor pentru ca toți cetățenii să-și exercite dreptul uh, fundamental la sănătate, indiferent de vârstă, sex sau statut social. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna la un minut. Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás si ještě možná pamatují. Stimați colegi, unii poate vă aduceți aminte că în 2017 am fost în campania care a promovat foaia de parcurs pentru acoperirea universală de sănătate pentru toți pacienții până în 2030, propusă de Forumul Pacienților Europeni. Atunci am cerut instituțiilor europene și statelor membre să recunoască dreptul pacienților, indiferent de statul membru în care se află, să aibă dreptul la înaltă calitate a îngrijirii. Le-am cerut să se facă investiții durabile în sănătate pentru ca medicamentele, dispozitivele medicale, serviciile medicale să fie accesibile pentru toți. Trebuie să se pună capăt discriminării și stigmatizării pacienților, să nu fie excluși din societate. Trebuie să vă spun cu toate acestea că niciunul dintre aceste apeluri n-a fost ascultat de statele membre. E frumos că în declarația pe care o discutăm, lideri uh, europeni uh, se bat pe umăr și spun ce tip mișto sunt, dar ar trebui să înceapă cu acțiunile concrete în care Parlamentul European a cerut uh, să nu se mai blocheze de către statele membre aceste lucruri. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Sokol, un minut 30, vă rog. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče. Znamo i to se vidi u ovoj raspravi da doista postoji konsenzus o tome da je pravo na zdravstvenu zaštitu univerzalno ljudsko pravo. Međutim, činjenica je da se to univerzalno Vam... u velikim Există o mică problemă uh, tehnică. Visoko istaknuo a to je rečeno i u nekim od prijašnjih rasprava, da velike razlike i problemi sa dostupnosti zdravstvene zaštite postoje i unutar same europske unije i doista možemo vidjeti razlike između pojedinih dijelova urbanih centara zapadnih dijelova u odnosu na. Există diferențe din punctul de vedere al accesului la servicii de sănătate între vestul și estul Europei, între zonele urbane și cele rurale, între zonele centrale și cele periferice. Din păcate, Uniunea Europeană a contribuit în mod inconștient la exacerbarea acestor probleme ca urmare a politicii de austeritate urmată crizei financiare. Mă bucură faptul că am depășit această politică de austeritate, mă bucură faptul că pe, și pentru PPE accesul la servicii de sănătate reprezintă una din prioritățile Uniunii Europene și ar trebui să ne asigurăm că, că toate aceste probleme vor fi rezolvate cât mai repede posibil. Uniunea Europeană trebuie să, re, să poate să recurgă la o serie de instrumente pentru a depăși uh, această, chesti- această problemă, cum ar fi politica de coeziune, care se bazează pe principiul solidarității, adică uh, este menită să ajută uh, regiunile care uh, au rămas mai în urmă să recupereze terenul față de cele mai avansate. Deci, uh, îngrijirile de sănătate ar trebui să fie o prioritate pentru noi și uh, astfel să contribuim la atingerea acestui obiectiv.

Mulțumesc, domnul la parola al domnul Maiorino? Un minut. mulțumesc, domnule președinte. În luna septembrie, Națiunile Unite a adoptat o declarație politică privind acoperirea universală cu servicii de sănătate, ceea ce înseamnă un angajament solemn și uh, important, însă nu va fi ușor să atingem acest obiectiv. Sănătatea pentru toți ar trebui să fie un uh, drept de la sine înțeles, însă știm prea bine că lucrurile nu stau așa. Să ajungem la o acoperire de sănătate universală înseamnă garantarea accesul, uh, unui acces la toate serviciile uh, la, la servicii medicale de calitate, disponibilitatea de medicamente eficiente, prezența personalului medical, ceea ce înseamnă să ne angajăm că nu lăsăm în urmă pe nimeni pentru a ajunge în această situație, trebuie să schimbăm în mod radical uh, orientarea, calea pe care ne aflăm. Nu este vorba doar de, nu trebuie să discutăm despre costuri, ci despre investiții și cred că este un principiu banal, dar fundamental în același timp pe care ar trebui să respectăm prin alegerile și prin comportamentele pe care, prin uh, comportamentul pe care îl avem, tocmai pentru a garanta sănătatea fizică și mentală a Um, bărbaților și femeilor. Vă mulțumesc. că Există un cartonaș pasului din partea domnului Socol. Acceptați întrebarea? Vă rog, domnule Socol. Stimate coleg, v-ați referit la o serie de chestiuni care, din punctul dumneavoastră de nevoie, ar fi necesare pentru a rezolva această problemă. Aș dori să vă întreb următoarele lucruri. Statele membre în Uniunea Europeană au competențe legate de uh, serviciile de sănătate prim, primare. Considerați că Uniunea Europeană ar trebui să primească mai multe competențe în domeniul sănătății și ar trebui să aloce mai multe fonduri care influențează politicile de sănătate în statele membre și cum ar putea contribui Uniunea Europeană la îmbunătățirea uh, serviciilor de sănătate? Vă mulțumesc pentru această întrebare și sunt convins că da, răspunsul este da. Uniunea Europeană ar trebui să investească mai multe resurse și în plus Uniunea Europeană ar trebui să aibă o atitudine coerentă pentru că până la urmă în pilonul social deja sunt enumerate principii uh, importante. Ar trebui ca Uh, să depășim politica de austeritate și să ne axăm mai mult pe situația celor mai vulnerabili. Discuția de astăzi ar trebui să influențeze politicile uh, Uniunii Europene și Parlamentul European ar trebui să se implice pentru ca măsurile politice să se îndrepte în această direcție pe viitor. Vă mulțumesc, domnule Maiorino. Are cuvântul acum domnul Consales Casares. La ONU este un gran pas adelante Mulțumesc, domnule președinte. Declarația ONU este un mare pas înainte. În Spania, în 1986, a fost adoptată o lege pentru promovarea dreptului universal la sănătate. La mai bine de 25 de ani a fost retrasă de Partidul Popular astfel uh, încălcând justiția socială. Mulți oameni au fost lăsați fără acoperire medicală, ceea ce crește riscul uh, de îmbolnăviri. Plus că mulți oameni care au emigrat din cauza crizei nu sunt uh, acoperiți de aceste servicii. Guvernul Pedro Sanchez a reinstituit acoperirea universală. Vreau să spun aceste lucruri doar pentru a ilustra că declarațiile nu sunt suficiente și nu trebuie să ne oprim doar la bune intenții, nu trebuie să ne oprim uh, doar la declarații și nu trebuie să ne mm, reîntoarcem la tăierile bugetare pentru sănătate, pentru că problemele medicale nu cunosc granițe, nu uh, țin cont de vârstă sau de categorie socială și de aceea trebuie să apărăm cât se poate de mult această acoperire. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Uh, Casares González. Domnul Monserrat, uh, doamna Monserrat ar dori să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Vă rog. España sí. nunca ha dejado de tener. Spania nu a eșuat niciodată în a oferi uh, servicii universale de sănătate pentru toți spaniolii. Ați spus o minciună. Domnul Casares, Doamna Monserrat a fost ministru al sănătății în Spania și vă pot spune că a existat un decret prin care s-a retras acest drept. Ați spus că mereu a existat acoperire universală pentru spanioli, dar tinerii spanioli care au plecat din țară uh, nu aveau uh, dreptul la sănătate sau erau uh, mulți care vreau să vină să nască în Spania. Știu că nu dumneavoastră ați luat decizia, doamnă, dar uh, în parte ați fost responsabilă pentru ea. În Madrid, de exemplu, încearcă să facă același lucru la nivelul guvernului local. Mulțumesc. Grazie, colega. Con questo si conclude. Vă mulțumesc, stimată coleg. Am uh, încheiat intervențiile normale și trecem la intervențiile sp- uh, spontane. Doar doamna Ward a dorit să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mă mândresc să vin într un partid politic care a creat uh, Serviciul Național de Sănătate. Partidul Laburist a făcut uh, din acesta un drept universal, din leagăn până la mormânt, să aibă dreptul la sănătatea la puncte de utilizare în mod gratuit. Am făcut asta după al doilea război mondial, când încă erau cartele. A fost un partid care a dorit un serviciu universal, renunțând la taxele pentru prescripțiile medicale, dând asistență medicală gratuită, pentru că sistemul nostru pune sănătatea publică înainte de sănătatea privată, oamenii înaintea profitului e un drept de bază al omului, dar din păcate nu toată lumea are o astfel de plasă de siguranță vitală. Cu toate acestea mă mândresc că Uniunea Europeană a sprijinit 57 milioane de femei să utilizeze contracepție. 13 milioane de copii care s-au născut cu tratament la milioane împotriva HIV și a distribuit 600 de milioane de plase împotriva țânțărilor care transmit malaria. Trebuie să lucrăm uh, în Agenda 2030 de sănătate și acoperire universală pentru a continua cu angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Thank you very much, grazie mille. Vă mulțumesc foarte mult. După cum am spus, nu există uh, alte intervenții spontane și am ajuns la încheierea acestei dezbateri și mm, dau cuvântul acum uh, domnului comisar Mimița. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, stimați uh, eurodeputați. Aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere aprinsă și extrem de utilă, care a exprimat cu toată claritatea faptul că pentru noi toți valoare, valorile reprezentate de uh, uni, uni, universalitate, de tratament uh, egal, sunt importante când discutăm despre serviciile medicale valori pe care se bazează toate sistemele medicale din Uniunea Europeană. Adoptarea acestei declarații de către Națiunile Unite este o realizare importantă pentru că promovează valori uh, cheie uh, ale Uniunii Europene. Însă trebuie să ne asigurăm că aceste angajamente importante asumate de statele membre ale Națiunilor Unite uh, vor deveni acțiuni concrete peste tot pe mapa mond și uh, în acest sens, ne bucură faptul că din declarație face parte și un mecanism de revizuire care ne permite să evaluăm progresele înregistrate în uh, anul 2020 și apoi în anul 2021. Astfel, vom putea să ne uh, adaptăm eforturile și, înainte de a ne reuni din nou în anul 2023 în vederea unei reviziri cuprinzătoare a implementării angajamentelor asumate. Uniunea Europeană uh, va continua să sprijine toate statele care doresc să înainteze înspre acoperirea universală cu servicii de sănătate, sprijin oferit prin acțiunile noastre externe, inclusiv uh, prin uh, acordurile de parteneriat pe care le avem cu țări pe plan uh, regional, local și uh, internațional. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, și acum dau cuvântul în numele Consiliului, domnei ministru Tupurainen, care va încheia acest lung maraton care ne-a testat uh, rezistența. Vă mulțumesc, doamna ministru. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, distinși eurodeputați. În încheiere, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru această dezbatere fructuoasă și vreau să vă asigur că președinția Finlandei va depune toate eforturile pentru a promova în continuare accesul universal la serviciile de sănătate, la care sunt îndreptățiți uh, toți uh, oamenii, în special cei mai vulnerabili. Aceasta este în concordanță cu abordarea economiei bunăstării introdusă de președinția finlandeză. În gândirea noastră, acoperirea universală cu servicii de sănătate reprezintă o investiție durabilă și de aceea vom acorda o atenție deosebită nevoilor și drepturilor fetelor și femeilor, inclusiv uh, sănătății și drepturilor sexuale și reproductive. Uniunea Europeană și statele membre ca susținători ai multilateralismului uh, cu ONU în centru și împreună cu Parlamentul European vor promova aceste uh, drepturi în contextul uh, platformei uh, în acțiune pentru Agenda 2030. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru atenție și cred că acum este momentul să vă spun noapte bună și somn ușor pentru că ne face bine la sănătate potrei essere più che d'accordo. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna ministru. Dezbaterea s-a încheiat. Ne uh, revedem mâine la orele, la orele 10 până la 14 uh, și apoi de la orele 15 pe următoarea reuniune. Uh, ordinea de zi este publicată pe internet. Vă mulțumesc și noapte bună tuturor!